acestei asasinări. Vă mulțumesc pentru observația făcută. Bineînțeles, vom uh, acționa așa cum ne-ați sugerat dumneavoastră. Vă mulțumesc că ne-ați la problema. Acum, ordinea de zi. Cu acordul grupurilor politice vă propun următoarele modificări la dezbaterea de astăzi luni. În primul rând, vom avea întrebările cu solicitare de răspuns oral în ceea ce privește creșterea prețului la petrol și efectul asupra pescuitului. Și în al doilea rând, raportul domnului Höckmark privind politica de spectru radio. Din probleme tehnice a trebuit să modificăm ordinea de zi. Aveți observații? Nu? Prin urmare, adoptăm această modificare așa cum a fost ea hotărâtă de grupurile politici. Pentru marți nu avem nicio propunere de modificare, iar în ceea ce privește ziua de miercuri, avem o propunere care va fi prezentată de președinți. E vorba de dezbaterea privind politica externă și de securitate. Grupul uh, Libertate și Democrație a cerut ca titlul declarației privind situația din uh, Siria și din tabăra de la Shraf să se menționeze comunitatea creștină coptă din Egipt. E o solicitare făcută pentru miercuri, la dezbaterea care va avea loc la 9 dimineață cu prezența doamnei Ashton. Domnul Speroni va prezenta această petiție, această solicitare. Modificare, o meglio, proporre di modificare. Domnule președinte, noi nu am dorit uh, o modificare de mare amploare a ordinii de zi. Ceea ce am dorit nu a fost să introducem un nou punct pe ordinea de zi, ci am vrut să modificăm puțin punctul de pe ordinea de zi pe care l-a propus doamna vicepreședinte. Și am propus ca pe lângă tabăra Ashraf din Siria să fie preluat și subiectul minorității creștine copte din Siria. Aceasta este o chestiune sensibilă, controversată, o chestiune care ține de domeniul minorităților și rog colegii să îmi ofere susținere. Mulțumesc! Dorește cineva să spună ceva în susținerea acestei solicitări? Pozitiv. Domnule președinte, sunt pentru această solicitare, însă am cerut cuvântul uh, pentru a vorbi despre ordinea de zi de marți. Nu știu dacă vreți să-mi dați cuvântul acum sau după hotărârea privind uh, propunerea domnului Speroni. Mulțumesc. Uh, vom termina punctul de miercuri. Domnul Conbendit, vă rog. Pentru este o părere negativă. Domnule Mario, pozitiv, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Eu vorbesc uh, în favoarea solicitării domnului Speroni, pentru că cred că situația în care se află această mișcare coptă din această parte a lumii arată care este situația din Egipt și de aceea vreau să susțin solicitarea domnului Speroni. Pentru că, până la urmă, nu înseamnă doar să apărăm drepturile copților sau uh, ai um, susținătorilor uh, acestei uh, credințe. Cred că este vorba de o chestiune de drepturile omului și cred că Parlamentul ar trebui să abordeze acest punct. Doamnelor și domnilor, ceea ce s-a întâmplat, s-a întâmplat în Egipt, dar trebuie să fim rezonabili. Avem șase puncte care vor fi discutate cu doamna Ashton. Situația din Siria, Ashraf, apoi raportul Gualcheri, raportul Albertini. Există de asemenea problema Europei ca actor global în Națiunile Unite. Deci nu are niciun sens și cred că ar trebui să cerem Comisiei uh, pentru Afaceri Externe să discute despre situația din Egipt, incluzând tot ceea ce s-a întâmplat cu minoritățile. Cred că ar trebui să existe un raport de inițiativă și o dezbatere pe Egipt uh, cu doamna Ashton după o lună, dar să avem o adevărată dezbatere cu privire la ce se întâmplă în Egipt, pentru că dacă adăugăm un al șaselea punct, atunci unii se vor ocupa de un subiect, alții de altul. Și cred că cu șase puncte, cu doamna Ashton, cu siguranță accentul nu se va pune pe Egipt. Eu vă înțeleg emoția, dar nu cred că aceasta este soluția, să adăugăm ceva care oricum nu va fi discutat miercuri de dimineață. Panie przewodniczący, teraz przystępujemy do... Vă mulțumesc. Trecem acum la vot. Cine este în favoarea adoptării acestei solicitări? Vă mulțumesc. Cine este împotrivă? Trebuie să verificăm. Vom verifica prin vot electronic. Votul este deschis. A votat toată lumea? Mai așteptăm puțin? Da, așteptăm. Foarte bine. Votul s-a închis. Solicitarea a fost confirmată. Deci acest punct se adaugă pe ordinea de zi de miercuri. Domnule Golniș. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Voi fi succint. La conferința, președ... conferința președinților a prevăzut pe mâine, marți, un vot privind o eventuală ridicare a imunității mele de parlamentar. Nu voi intra aici pe fondul acestei chestiuni, însă, în ceea ce privește proiectul de ordine de zi, aș vrea totuși să vă spun că sunt destul de șocat de faptul că nu s-a prevăzut nicio dezbatere. Și nu e posibil ca în două sau trei minute să îmi prezint punctul de vedere în fața acestei adunări. Și cred că ar fi interesant să auziți ce s-a întâmplat. Domnul raportor a reluat, a preluat același argument ca și data trecută. Curtea de Justiție condamnase în termeni foarte clari. Domnul Buzek îl întrerupe pe domnul Golniș. Domnule Golniș, nu e vorba de o chestiune de procedură. Je demande, je demande un débat. Cer o dezbatere, cer să mi se dea cuvântul, măcar două sau trei minute. Două sau trei minute pentru a apăra onoarea unui parlamentar. Mă limitez la asta. Mă întreb dacă acest Parlament poate apăra într-o zi dreptul de apărare a drepturilor membrilor noștri. Deci noi apărăm drepturile celor din Guatemala sau știu de unde. Însă cei de aici nu au niciun drept. Panie Golniș, panie kolego Golniș, my postępujemy zgodnie... Domnule Golniș, stimate coleg, continuăm în baza principiului 7.8 al regulamentului de procedură. Este stabilit foarte clar cum se procedează în asemenea cazuri. Toate observațiile pe care le-ați formulat și care se referă la ordinea de zi, acestea trebuie să fie prezentate cu o oră înainte de dezbatere. Deci, mai spun încă o dată acest lucru, principiul 7.8 din regulamentul nostru de procedură. Vă mulțumesc tuturor. Cu aceasta trecem la sesiunea noastră și la ordinea de zi. Aș vrea să fac o observație referitoare la miercuri. Vreau să spun ceva referitor la miercuri, la ordinea de zi de miercuri. Conferința președinților prevăzuse sau a prevăzut pentru miercuri după amiază o dezbatere cu privire la propunerile guvernului uh, italian și francez de a pune între paranteze acordurile Schengen. Îmi cer scuze, era vorba de marți după amiază. Marți după amiază, la ora 3. Eu uh, solicit următorul lucru. În conferința președinților s-a cerut ca domnul Barroso să fie prezent și aș vrea să știu care sunt informațiile cu privire la prezența domnului Barroso. Pentru noi este foarte important acest lucru, pentru că prima persoană care a luat o poziție după summitul între domnul Sarkozy și domnul Berlusconi a fost președintele Comisiei, domnul Barroso și după aceea comisarii s-au exprimat diferit și dat fiind că în cadrul comisiei președintele este cel care este însărcinat să reprezinte comisia, ținem ca domnul Barroso să fie prezent marți după amiază la ora 15. Îmi cer scuze că am confundat marți cu miercuri. Mulțumesc foarte mult pentru observațiile dumneavoastră, spune domnul președinte, voi verifica. Voi verifica acest lucru. A Well, eh, immediately, because I don't know now. Voi vom verifica ulterior, pentru că nu știu acum. Mă aștept să fie prezent. Dar nu am alte informații. Dar pot să verific pentru dumneavoastră. Voi face un gest special. Vă mulțumesc. Could ask Mr. Gibbs. Colegul Gianni, aș dori să-l rog pe domnul vicepreședinte The next point is prepared in Italian. Următorul punct este pregătit în limba italiană, de aceea noi trebuie să schimbăm locurile la prezidiu. Sì, ma dov'è la cosa? Buonasera a tutti. Eh... seara tuturor. Ordinea de zi pentru această săptămână a fost așadar adoptată și ajungem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre o dezbatere referitoare la niște